Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ezzel a vitát bereket... Mulțumesc, dragi colegi. Am finalizat deci dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Acum vom discuta un alt punct de pe ordinea de zi, un raport al domnului Țavela, foaia de parcurs energetică pentru 2050. Are cuvântul raportorul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția și aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului și um, Consiliului. Sigur că, în primul rând, vizăm uh, securizarea aprovizionării, a furnizării de energie, prețuri competitive și eficiență energetică. Toate aceste politici merg mână în mână cu obiectivul general de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Doamnelor și domnilor, în prezentarea mea din această după-amiază, aș dori să merg puțin mai uh, departe față de ceea ce s-a stipulat în foaia de parcurs. Permiteți-mi să uh, țin cont de răspunderea pe care o avem în calitate de forță de legiferare pentru bunăstarea cetățeanului european și pentru supraviețuirea acestuia. Doamnelor și domnilor, haideți să vorbim puțin despre energie și să facem câteva propuneri în ceea ce privește politicile de, uh, din acest domeniu, care trebuie să fie realiste, măsurate și care să transceandă puțin uh, situația pe care o cunoaștem astăzi, fiind perfect conștiente de ceea ce se întâmplă în realitate și ținând uh, seama de spiritul compromisului. Ne trebuie un echilibru între energie și mediu abordări dogmatice vor rezulta într-o sărăcie energetică pentru cetățeanul european și în, în, vor rezulta în deindustrializarea Europei. Noi am pierdut avantajul competitiv și ne-am pierdut spiritul creator în acest domeniu. Nu am utilizat resursele energetice care există, nu le-am exploatat și nu am uh, făcut să avem o atitudine prietenoasă față de mediul prin exploatare cei care au uh, construit uh, ceea ce avem acum uh, au fost foarte curajoși, curajoși, au privit totul ca fiind o oportunitate și nu o amenințare. Când te gândești la viitor, nu vrei să distrugi nimic, ci vrei să crezi ceva mai bun din ceea ce ai deja. Mai bine de 50% din bugetul familiei în ziua de azi în Europa e prevăzut pentru costurile de energie. Oare cât va crește acest preț? În Bulgaria, oamenii au ieșit în stradă și guvernul a căzut din cauza costului electricității. Nu vreau să fiu eu cea care va prevesti uh, apocalipsa, uh, dar cu siguranță vor mai apărea turbulențe din cauza sărăciei generată de costul energiei și acest raport a fost o oportunitate foarte bună pentru că am ținut cont și de dimensiunea socială impusă de sectorul energetic. Domnule comisar, haideți să dăm dovadă de o atitudine mai uh, pozitivă față de gazul de șist. Europenii merită asta. Domnule comisar, eu înțeleg că dumneavoastră înțelegeți importanța rezervelor care există în sud-estul Mediteranei. Haideți să sprijinim caracterul mediteranean al acestor uh, resurse, creând o comisie pentru sud-estul Europei. O comisie energetică cu membri permanenți uh, Grecia, Cipru, și, uh, desigur, cu reprezentarea Uniunii Europene. E un drept uh, pe care îl avem prin articolul 194 din Tratatul de la Lisabona, potrivit căruia Uniunea Europeană are dreptul de a adopta măsuri la nivel comunitar, asta pentru a, securiza furnizarea de energie. Deci, dumneavoastră ați putea să faceți din Grecia un centru regional, un hub, care să servească stocării și vânzării de energie, urmând ca apoi să creăm un sistem de stabilire a prețului în regiune. Astfel, noi, europenii, vom avea o piață domestică integrată pentru gaz natural, care uh, acum e un subiect foarte important, pentru că costă foarte mult la ora actuală. Noi, europenii, uh, trebuie să ținem cont de resursele interne, că e vorba de energie regenerabilă, de combustibil fosil și altele. Dacă nu recunoaștem această realitate, atunci nu vom fi obiectivi, pentru că, până la urmă, aceste resurse domestice joacă un rol important. Noi nu putem să stipulăm obiective finale obligatorii cât timp nu avem un sistem central de gestionare a energiei și a infrastructurii. Practic, trebuie să Uh, ținem cont de faptul că tranziția către regenerabile nu se poate face de azi pe mâine, ci e nevoie de o abordare comună europeană. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, spune președintele. Următorul vorbitor este domnul comisar Ettinger. Oettinger. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domn deputați, cu foaia de parcurs 2050, uh, am dorit să inițiem o dezbatere care să ducă în uh, următorul deceniu și care să arate lumii cum va avea loc europeizarea politicii energetice și a politicii climatice și cum ar putea să beneficieze de un viitor durabil. Probabil că nu există niciun sector în care să se planifice siguranța pe termen atât de lung precum sectorul energetic. Și sector energetic înseamnă asigurarea materii prime, surse de uh, petrol, gaz, biomasă, cărbune, de asemenea capacități de producție, uh, de toate tipurile, geotermie, uh, centrale nucleare, de asemenea energie eoliană, solară și așa mai departe. Vorbim aici de asemenea despre tehnologii de stocare. Energie înseamnă în aceeași măsură cercetare. Energia înseamnă infrastructură de transport, rețele și conducte. Și energia înseamnă și investiții în eficiență energetică sporită. Și Ținând cont de toate aceste măsuri, nu este vorba despre o planificare de 5 până la 10 ani. În agricultură, este necesară o planificare de 3-5 ani. Dacă este vorba despre cumpărarea unui utilaj, amortizarea are loc în 8-10 ani. O mașină o cumpărați, un autovehicul îl cumpărați pentru a-l folosi 8-10 ani. O centrală nucleară este folosită mult mai mulți ani. Uh, instalațiile solare, eoliene și mai mulți, rețelele de infrastructură peste 30 de ani. Asta înseamnă da. Citez realitatea, doamnă deputat. Nu este vorba despre o gândire iluzorică sau despre dorințe exprimate, nu este vorba despre ideologie. Intervenție fără microfon din sală. Perioada de aprobare pentru a fost prelungită de la 40 la 50 de ani în țările europene în ceea ce privește uh, funcționarea centralelor nucleare. De aceea avem nevoie de siguranță energetică planificată pe un termen lung. Pentru investitori, anul 2020 reprezintă trecutul. De aceea, avem un deficit investițional puternic în sectorul energetic și avem nevoie de uh, indicatori clari, comuni, referitor la direcția în care ar trebui să se îndrepte energia până în anul 2050. Ținând cont de diferitele scenarii, am identificat uh, trei uh, priorități, trei opțiuni, obiective. Vorbim aici despre investiții într-o infrastructură inteligentă. Acest lucru este recomandabil și nu reprezintă în niciun caz un dezavantaj. De asemenea, uh, utilizarea de energii regenerabile aduce mai multe avantaje decât dezavantaje cu sine. Și investirea în eficientizarea energetică cu siguranță este o cale potrivită de urmat. Pornind de la recomandările și propunerile dumneavoastră constructive și pornind de la raportul dumneavoastră, dorim să ne continuăm și noi activitatea. Pentru că despre ce este vorba? Este vorba despre uh, obiective comune, obligatorii, până în 2030. Pentru că este un lucru clar. Dacă după 2020 nu urmează nimic, respectiv după obiectivul de 20% nu mai facem nimic, atunci obiectivele noastre vor fi fragmentate și vom înregistra regrese și în ceea ce privește politica climatică. Carta verde pe care vă vom prezenta în martie dorește să fie o bază de discuție. Este vorba despre o întrebare și anume, vom reuși să ajungem la o înțelegere europeană referitoare la o nouă, un nou obiectiv de reducere a emisiilor de CO2? Este nevoie de obiective suplimentare sau uh, este suficient să reducem emisiile de dioxid de carbon? Eu cred că reducerea acestor emisii este importantă. Însă, pledez ca pe lângă să existe și un alt obiectiv pragmatic, real, referitor la uh, procentaje de energie regenerabilă. Acestea trebuie să fie stabilite. Cine privește înapoi spre 2007, atunci am reușit ca toate statele membre să ajungă la un consens. A existat uh, unanimitate la Consiliu și avem nevoie de așa ceva. De ce? atâta timp cât articolul 194 este valabil și acesta oferă competență unică pentru tehnică statelor membre, deci guvernele și parlamentele sunt răspunzătoare singure pentru a răspunde la întrebări de genul uh, energie nucleară, da sau nu, cărbune, da sau nu și pe ce perioadă. Atâta timp cât aceste lucruri sunt valabile în acest fel, nu este suficient ca 20 de țări să fie de acord cu un anumit obiectiv. Avem nevoie ca toată lumea să ajungă la un consens, pentru că acesta este dreptul contractual al Uniunii Europene. De aceea, misiunea noastră, cea mai interesantă, este de a convinge pe toată lumea să vorbească într-o singură voce. Și trebuie să vă spun că clima s-a schimbat până în 2020 și anumite state membre nu vor să mai accepte anumite condiții, anumite prevederi. Anumite state membre au alte îngrijorări acum. Și împreună cu dumneavoastră doresc ca în următoarele luni să dezvoltăm și să purtăm o dezbatere constructivă care să ducă la o continuare a valorilor 20-20-20 și care să ne ducă spre un viitor durabil. Cred că 30-30-30 uh, mi se pare, este un obiectiv oarecum puțin creativ. Feedback-ul din partea dumneavoastră este important pentru mine. Trebuie să vedem în ce direcție vrem să ne îndreptăm cu energia regenerabilă. Vorbim de biocombustibil, dar sunt biocombustibili de primă generație. Deci nu putem să stabilim obiective și mai înalte. Mai mult de 10% în stadiul actual de producție se pare un obiectiv prea timpuriu. Însă în ceea ce privește căldura și energia electrică, Cred că avem nevoie de o abordare inteligentă, centrală și un obiectiv înalt. Concret, mă gândesc dacă pentru piața europeană de energie, după ce în 2020 vom avea cam 32% energie din surse regenerabile din totalul energiei electrice, poate că ar fi bine să ne gândim la un obiectiv acceptabil pentru toată lumea, care să fie ambițios. Ați vorbit și despre politica externă și despre relația noastră cu țările care ne aprovizionează și ați făcut observații foarte bune. Cred că revoluția în ceea ce privește gazul șist um, va continua. Dacă americanii în 2017 vor fi um, eutarhi în ceea ce privește petrolul, atunci relația lor cu uh, tot spațiul uh, Aziei Centrale și cu alte țări vor fi cu totul diferite. Noi, în calitate de europeni, va trebui să contribuim și mai mult la stabilizarea acestor relații. Pentru că dacă americanii nu vor mai depinde atât de mult de petrolul din uh, statele arabe, atunci relațiile se vor schimba și cu noi europenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, dacă comisia dorește să aibă o dezbatere pe această temă, o vom avea. Acum, domnul Sirius Volski, din partea AFET. Energy. În ceea ce privește gestionarea externă a energiei, vedeți că apar produse noi, uh, și resursele precum gazele de șist sunt uh, distribuite mai egal și sunt mai diversificate, piețele sunt mai flexibile. În curând vom vedea o democratizare a energiei, dar încă n-am ajuns acolo. Și siguranța energetică a Europei nu este garantată și tocmai de aceea trebuie să reacționăm față de acest peisaj în schimbare atunci când facem un plan, o foaie de parcurs până în 2050 pentru că vedem că um, rolul crescut al gazului natural uh, lichefiat va avea un rol mai important în mixul energetic decât presupune uh, Comisia. De asemenea, Comisia Europeană este extrem de optimistă în ceea ce privește atingerea țintelor de mediu globale, care ar trebui însoțite scenariul B, uh, în cazul în care rezultatul e mai puțin pozitiv avem instrumente precum ar fi uh, piața internă, concurența și așa mai departe. Și e bine că această competență energetică are loc, dar ar trebui să mergem mai departe și să ne gândim uh, la, la achiziționarea comună de energie din afara Europei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Jordan, un minut. Doamnelor și domnilor, Sistemele durabile, sistemele energetice durabile din viitor vor fi mai eficiente decât acum. Vor exista mai multe energii regenerabile și proporția lor va fi atât de mare încât va schimba viitorul tehnic al întregului sistem electric. Și asta înseamnă că trebuie să schimbăm și modul de planificare, pentru că sistemul va fi mai descentralizat și mai flexibil. Asta nu înseamnă că trebuie pur și simplu să dezvoltăm niște rețele inteligente, ci trebuie să avem și o, produce, o producție inteligentă. Va fi nevoie de investiții uriașe și fondurile publice sunt doar un prim pas, pentru că bugetul este extrem de restricționat. Trebuie să avem uh, investiții bune în mediu și să avem o promisiune de stabilitate și tocmai de aceea uh, eu sprijin niște obiective uh, obligatorii din punct de vedere juridic pentru reducerea emisiilor până în 2030 și tocmai de aceea solicit Comisiei să pregătească mai multe scenarii care să permită și posibilitatea ca niciun acord global în ceea ce privește um, schimbările climatice să nu fie încheiat dacă este mai puțin ambițios decât ne dorim. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei Regii. Doamna Kolarska Bominska. Bardzo. Przede wszystkim chcę bardzo... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, doresc să mulțumesc doamnei uh, uh, Țavela pentru deschiderea manifestată în timpul dezbaterilor și pentru modul în care a fost pregătit acest raport. Ceea ce a spus comisarul e foarte important. Important să avem o perspectivă pe termen lung. Acest lucru e important pentru consumatori și pentru investitori. Totuși, numărul uh, amendamentelor depuse și scenariile diferite descrise fac din acest raport un pom de Crăciun, ceea ce este totuși uh, foarte caracteristic pentru multe documente parlamentare. Fiecare mm, luptă pentru ce își dorește. Sunt cei care luptă pentru uh, energie nucleară, cei care pentru regenerabile și, până la urmă, nu e rău, pentru că avem nevoie de mix energetic în Europa. Decizia luată astăzi însă va afecta foarte mult ceea ce se va întâmpla pe viitor și mă tem că astăzi ne confruntăm cu uh, niște provocări la care documentul acesta nu răspunde pentru că nu are cum să o facă. Pe de o parte, uh, avem, nu avem niciun control asupra investițiilor în energiile regenerabile, ceea ce înseamnă că foarte multe centrale pe gaz sunt decomisionate acum. Avem uh, reguli interne în ceea ce privește sprijinul pentru regenerabile și pentru că la sfârșit avem o piață comunitară, trebuie să facem mult mai multe în așa fel încât politica aceasta să devină cu adevărat comunitară. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Royal. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând, mulțumesc că uh, domnului Ferreira, a fost uh, o modalitate de colaborare foarte bună. Și da, este vorba despre o abordare diferită de a purta o dezbatere politică. Comisia uh, înaintează diferite scenarii și ne încurajează să ne gândim care sunt consecințele deciziei A, a deciziei B sau a deciziei C. Poate că acest lucru a contribuit și la faptul că am fost protejați de a intra uh, într-o competiție între de noi cifre, cifre noi, obiective noi, uh, ci pur și simplu s-a încercat o abordare pragmatică, pornind de la niște scenarii concrete. Acesta nu este finalul acestui proces, însă poate fi o componentă importantă și poate că este o strategie bună să nu avem o olimpiadă a obiectivelor, ci să încercăm să trecem prin fiecare punct pas cu pas cât se poate de concret. Și sigur că nu este vorba despre tabuuri care sunt prezentate, ci este vorba despre variante care sunt analizate și bifate. De aici uh, și această chestiune a uh, gazului de șist, care și el trebuie să fie abordat. Și trebuie să vedem dacă avem destulă energie, dacă energia poate fi plătită, dacă prețul acesteia este suportabil. Toate aceste lucruri nu mai pot fi uh, stabilite în cadrul unui singur proiect mare și grozav. Lucrurile trebuie văzute transversal. De aceea este corect uh, să fim precauți uh, și să nu cădem de acord asupra unor cifre clare, ci important este atunci când stabilim obiective să ne gândim și care sunt efectele acestora asupra altor obiective. În felul acesta uh, ajungem la ceea ce ne dorim și nu la opusul a ceea ce doream. De aceea sunt uh, recunoscător pentru acest pas intermediar, pentru aceste scenarii. Este un pas suplimentar, nu este sfârșitul procesului și aștept cu nerăbdare Carta Verde. Mulțumesc! Următorul orator din partea socialiștilor, domnul Van Bremt, doamna Van Bremt. Laat mij ook beginnen eh, met de rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Este un raport extrem de important și, domnule comisar, ar trebui să știți că noi în Parlament negociem acest dosar de multă vreme. Raportorul a dovadă de foarte multă răbdare și a lucrat din greu pentru a ajunge la un rezultat. Nu știm cum vor arăta lucrurile în 2050, dar, așa cum am văzut la ultima dezbatere, trebuie să luăm o decizie acum. Și asta va avea uh, un efect asupra următorilor decenii. Următorilor decenii. Trebuie să ne uităm la ce se poate face de fapt. Și ceea ce este extrem de important pentru grupul meu, și asta ne va hotărâ votul de fapt, este că uh, dorim să nu ne spuneți ce nu putem face, ci să ne spuneți ce putem face pentru a găsi soluțiile potrivite. Deci să stabilim niște obiective obligatorii din punct de vedere juridic de unde le luăm dacă reușim să le îndeplinim și în 2030, încă o dată, trebuie să stabilim un nou set de uh, ținte, cum ar fi 55% regenerabile și așa mai departe. Deci, uh, trebuie să avem mai puține gaze cu uh, efect de seră. Și este important să ne susținem raportorul, așa încât fac apel la colegii din, uh, de dreapta, pentru că trebuie să transmitem semnalul adecvat Comisiei. Domnule comisar, este un document extrem de interesant și sper că veți fi interesat și de punctul nostru de vedere în acest sens. Dar uh, eu, bineînțeles, nu uh, conduc niciun fel de uh, organizație de cercetare în domeniul energiei și așa mai departe, dar ceea ce trebuie să facem acum este să facem o alegere dintre toate aceste scenarii. Și am făcut uh, o trimitere explicită aici, uh, opțiunea fără regrete. Deci, termin imediat, domnule președinte. Uh, Trebuie să ne asigurăm că până în 2050 suntem independenți din punct de vedere energetic și avem energie regenerabile în mix. Mulțumesc. Îi răspundeți domnului Rubic la o întrebare pe baza cartonașului albastru? Mr. Rubic, you have the floor. Domnule Rubic, aveți cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem deja o poveste de succes în Europa în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Ne-am încadrat în plan și cred că până în 2020, într-adevăr, vom, vom fi regiunea model din lume în acest sens. Dar eu mă întreb cum se va merge mai departe. Ce credeți că se va întâmpla cu, după, după acest uh, sistem de comercializarea emisiilor, cu produsele și serviciile în care există reduceri foarte, nu există emisii foarte mari de dioxid de carbon și cum am putea să-i ajutăm pe consumatori în ceea ce privește eficientizarea consumului de energie. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Doamnă, doriți să răspundeți la întrebare? in de juiste balans eh, brengen. het is een ander debat maar ik eh, ben ervan van overtuigd dat het. sunt convinsă că sistemul actual nu funcționează. Trebuie să trecem la un sistem în care Într-adevăr, putem să vedem exact care sunt emisiile de carbon ale unui produs, al unui produs pe care îl producem sau îl cumpărăm. Fie că acest lucru se întâmplă în Uniunea Europeană sau altundeva, trebuie să răspundă acelorlași cerințe de calitate, unanimitate. Știți deja cât de dificil a fost să facem să funcționeze sistemul ETS. Cred că este foarte important, dacă vorbim de o alternativă, domnule președinte, trebuie să știm că da, există această alternativă. Nu putem pur și simplu să renunțăm la ETS și să nu venim cu nimic nou. Însă cred că trebuie să mai discutăm despre acest fapt. Mulțumesc, spune domnule președinte. Vă rog să țineți minte, cartonașul albastru e un minut, un minut și jumătate. Următorul vorbitor este domnul Turmes din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Țavela și uh, ver, verzi au fost prezenți la negocieri, vreau să fac două observații. În primul rând, domnul comisar are dreptate când spune că avem nevoie de niște criterii obligatorii pentru climă, pentru energie regenerabile și aș spune și pentru eficiența energetică. Pentru că eficiența energetică e răspunsul cel mai bun pentru sărăcia energetică. Prețul petrolului la nivel mondial nu este stabilit de noi. Ce putem noi să facem? Noi putem doar să renunțăm la acest tip de combustibil și să ne asigurăm că vom avea autovehicule mai eficiente energetic. Când vorbim despre gaz acum, foarte mulți cred că gazurile de sunt o minune, însă trebuie să fim realiști. În primul rând, această tehnologie e foarte dăunătoare mediului. Apoi, gazul de va fi nu un preț care va ajuta Europa. Pentru că nu putem să visăm în Europa la prețuri ale gazului comparabile cu cele din Statele Unite ale Americii. Acest lucru nu este posibil la noi. Așa că și în cazul gazului eficiența energetică e importantă. Doamna Iordan are dreptate când spune că o, o treime dintre centralele atomice trebuie să fie înlocuite. Însă cum se pot face toate acestea dacă vorbim de niște prețuri pentru electricitate care sunt scăzute într-un mod artificial? Pentru că dacă nu există câștiguri, nimeni nu investește și de aceea trebuie să fim eficienți și să ținem sub control costurile. Încă ceva ce vreau să discutăm. Aceste modele despre care vorbim trebuie să fie transparente și trebuie să fie de actualitate. Modelul pe care le avem acum are două greșeli. În primul rând, nu se ține cont de un scenariu cu eficiență ridicată și regenerabilitate ridicată. Asta e prima problemă. Iar a doua problemă e următoarea s-au pus deja niște, în modelul pe care le avem, costurile sunt mult prea jos stabilite în ceea ce privește energia atomică. Așa că trebuie să ne asigurăm că costurile noastre corespund realității, pentru că altfel noi, politicienii, vom oferi niște semnale false. Mulțumim! Acum mai aveți un minut și jumătate dacă doriți să răspundeți. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Turmes are dreptate să susțină o mai mare eficiență energetică, însă ceea ce domnul Turmes nu, acceptă, nu acceptă. Dacă am fi suficient de curajoși să facem o trecere de la combustibilii fosili la energia verde și am putut să facem asta fără să stingem luminile, fără să economisim energie pentru că există foarte multă lumină soarelui în uh, deșerturi în timp de șase, ani, uh, șase ore. Putem și noi să uh, folosim de 10 ori mai mult energia eoliană. Dacă am fi curajos să facem această trecere, dacă am putea să venim în întâmpinarea nevoilor tuturor. Vă rog să dați răspunsul, domnule Turmes ai uh, dreptate în ceea ce privește energiile regenerabile. Soarele și uh, vântul sunt surse energetice care să susțină uh, nevoile energetice ale uh, lumii, dar eficiența ne va permite să avem o economie regenerabilă 100% cu costuri mai scăzute, pentru că eficiența energetică în toate studiile este întotdeauna mai ieftină decât noile investiții și de aceea avem uh, nevoie de triunghiul eficiență energetică regenerabilă și rețele uh, inteligente care constituie o legătură între cele două. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor va fi numele domnul Șemanski. Mulțumesc foarte mult. Acest raport este rezultatul unor negocieri uh, foarte dificile. A fost un uh, compromis foarte dificil uh, de atins, care însă este distorsionat. Și din păcate nu putem să ne punem de acord cu privire la alineatul 91, pentru că acesta um, înăsprește și mai mult politica climatică, presupunând costuri mai mari pentru industrii precum hârtia, industria siderurgică, industria cimentului și așa mai departe. Cei care trebuie să concureze cu China, Rusia sau America vor avea mari dificultăți pentru că este extrem de important acest lucru în contextul negocierilor cu privire la uh, liberul schimb. Uh, pe de altă parte, decarbonizarea totală este o pură ficțiune, nu are nimic de a face cu realitatea sectorului energetic european. Potrivit uh, Agenției Atomice Europene, în uh, 2015, 2035, jumătate din energie va proveni din surse minerabile. Uh, deci există o discriminare între resurse care nu este doar nerealistă, ci și dăunează sectorului energetic, blocând investițiile și privând piața de stabilitate. Mai mult, aceasta face ca energia să fie cea mai scumpă din lume. Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, tocmai mi s-a spus că nu mai avem suficient timp la dispoziție, așa că nu mai accept uh, cartonașe albastre. Domnul Rossi este următorul vorbitor, timp de o minut și jumătate. Condivizibile, excepto la parte relativă. Mulțumesc. Cred că putem să fim cu toții de acord cu raportul colegului nostru. Trebuie să putem să ne fo- putem folosi de toate sursele de energie. Vă reamintesc că atunci când vorbim despre producția de biocombustibili, trebuie să folosim și deșeurile atât cât e posibil, fie cele rezultate din activitățile agricole sau cele alimentare. Avem nevoie de piață comună de energie integrată până în 2040 cu prețuri transparente. Și aici trebuie să includem și costurile de mediu. Fostul președinte al Parlamentului, domnul Buzek, a organizat reuniuni cu membrii parlamentelor naționale în cadrul acestui parlament și a cerut să se creeze o piață comună energetică. E păcat că nu, că președintele Schulz nu continuă pe aceeași cale. Vă reamintesc că astăzi, când vorbim despre costuri în Europa, trebuie să spunem că există prețuri inaccept- diferențe de preț inacceptabile de un stat membru la altul. De exemplu, costul electricității în Europa e cu 130% mai mare față de Franța sau Polonia și cu 80% mai mare decât în Germania și cu 400% mai mare decât în Statele Unite. E clar că trebuie să acționăm, pentru că vorbim despre o competiție neechitabilă în industrie pe piața comună. Așa că, în mod clar, Oamenii vor încerca să părăsească Europa și să se relocheze. Mulțumim acum, doamna Matias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să îi mulțumesc colegii mele pentru munca sa. A fost uh, o negociere grea. După cum știm, nu pute, știți, nu putem să susținem propunerea noastră și nu susținem nici propunerea Comisiei. Din motive foarte simple, în ceea ce mă privește, nu cred că raportul abordează prioritățile pentru intervenția în sectorul energetic. Vorbim despre resurse restrânse, dar nu respectăm angajamentele obligatorii față de sursele regenerabile. Nu avem creștere economică, nu avem noi locuri de muncă în Europa Europa și ne îndepărtăm de eficiența energetică care este uh, vitală pentru uh, energie. Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra energiilor regenerabile, așa încât trebuie să ne amintim că vorbiți despre întărirea energiei uh, nucleare la numai doi ani după dezastrul de la Fukushima investiți în dereglementare și privatizare. Asta nu permite statelor membre să ia uh, hotărâri în sectorul strategic, așa încât nu vă susținem. Mulțumesc. Doamna Susa Wagner. Mulțumesc foarte mult. Noi uh, avem ca obiectiv uh, orizontul de timp 2050. Aceasta ne arată că Parlamentul are mare încredere în viitor uh, și tratează cu seriozitate toate aceste măsuri. Aș dori să o felicit pe colega noastră pentru acest raport, însă trebuie să uh, menționez un lucru. Dacă vrem să stabilim ținte, trebuie să luăm măsurile necesare pentru a le atinge, fie că vorbim despre combustibil fosil sau alte surse de energie. Uh, Uh, regenerabile. Uh, pentru că noi uneori creăm confuzii și descurajăm investițiile. De aceea va trebui să le oferim cetățenilor noștri posibilitatea de a economisi energie. Nu putem să continuăm să irosim energia așa cum o facem în momentul de față la evenimente sportive, de exemplu, sau cu iluminatul orașelor. Uh, și uh, cred că trebuie să luăm măsuri pentru a eficientiza consumul și, bineînțeles, mai sunt și multe alte exemple. Dacă nu ținem lucrurile în control astăzi, nu vom fi credibili pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Karin, ține două minute. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisār kungs. Eh, šķiet šajā zālē vairāki deputāti, kuri būtu ar mieru. Cred că Există câțiva europarlamentari în această sală care sunt pregătiți să creadă, să se gândească la antreprenoriat în ceea ce privește înversirea în sursele noastre de energie. Eu nu cred că această abordare este una bună. Dacă dorim să ne dezvoltăm strategia energetică, trebuie să ținem cont de trei aspecte, iar aceste trei aspecte trebuie să fie echilibrate. În primul rând, trebuie reduse emisiile de dioxid de carbon. În al doilea rând, trebuie să reducem dependența în creștere de resursele pe care le importăm. În același timp, este foarte important ca prețurile să fie stabile și echilibrate, să fie um, să fie potrivite pentru consumatorii noștri. Putem să atingem toate acestea în diferite feluri. În primul rând, e posibil să combinăm diferite opțiuni. Putem folosi surse de energie regenerabile, acestea sunt foarte importante și azi și vor fi și în viitor. În același timp, nu trebuie să excludem uh, elemente, cum ar fi cercetarea, cercetarea în cazul gazului de șist, de exemplu. Probabil acesta ar putea să fie o sursă alternativă la gazul rusesc. Știm că în Statele Unite ale Americii au reușit să își reducă foarte mult dependența energetică prin folosirea gazului de șist dependența energetică trebuie să fie luată în considerare. Cu cât vom produce noi mai mult, cu atât vom importa mai puțin. Și nu putem exclude nici posibilitatea ca pe viitor să dezvoltăm mai mult energia nucleară. Știm că unele țări sunt foarte avansate în acest sens, altele nu stau chiar atât de bine. Însă, dacă am fi pe o insulă, dacă am fi izolați, atunci nu ar trebui să ne gândim la toate aceste lucruri, cum ar fi structura costurilor, însă ea e foarte importantă dacă dorim să echilibrăm toate aceste aspecte. Mulțumim, doamna Madurel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Această perspectivă energetică oferă schimbări majore trebuie să schimbăm sistemul energetic. Este necesar să uh, asigurăm o sustenabilitate economică. Trebuie să menținem Europa uh, ca un promotor al energiilor uh, curate în, în ecologice. După cum știți, putem să creăm noi locuri de muncă, și vom uh, reduce costurile energetice pentru consumatori, să reducem dependența de importuri. Totuși, așa cum doamna Van Brenda a subliniat, există o, serie de aspecte în raport care trebuie analizate mai aprofundat. Parlamentul trebuie să-și arate angajamentul uh, clar pentru combaterea schimbărilor climatice, să stabilească uh, obligații în acest raport. De asemenea, trebuie să cerem Comisiei să ne arate care sunt scenariile cele mai bune pentru a ajunge la o sustenabilitate și competitivitate, ceea ce este vital pentru o politică energetică comună. Președ președintele. Mulțumesc. Domnul Helmer, un minut. Aș dori să felici, să o felicit pe raportoare pentru acest raport. Are câteva idei excelente, deși în mod inevitabil a trebuit să includă și obsesia europeană uh, cu privire la reducerea emisiilor și încălzire globală, chiar dacă de 17 ani nu s-a produs nicio încălzire globală. Totuși mă bucur să văd că acest raport uh, este deschis uh, tehnologiilor deja consacrate, cum sunt cele bazate pe cărbune, gaz sau energie nucleară nucleară. Mă bucur să văd că există deschidere și în ceea ce privește exploatarea gazelor de șist. Pe de altă parte, competitivitatea, dependența energetică sunt alte aspecte importante. Totuși, noi nu putem să acceptăm o, faptul că ne bazăm în mod excesiv pe energiile regenerabile. Nu putem accepta nici ETS, care este un mare eșec, care este inutil și inaccesibilă. Pe de altă parte, nu acceptăm nici tehnologiile de stocare și captare a carbonului, care la rândul lor nu sunt accesibile și uh, noi nu susținem o acțiune care oricum nu se va întâmpla, care este inutilă și care este inaccesibilă. Eu încerc să îi conving pe colegii mei să se abțină de la, acest, de la a vota pe marginea acestui raport ca o, o, un semn de politeză pentru raportor, Să mi-e teamă că nu putem să-l susținem. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Griffin, timp de un minut. Tonight, Domnule președinte, în această seară încă câteva sute de pensionari britanici vor îngheța. De ce? Din cauza sărăciei combustibililor. Pentru că anumite televiziuni, cum ar fi BBC-ul, sunt cei care au reușit să-i convingă și să-i mituiască pe parlamentari să creadă că încălzirea globală provocată de om va distruge lumea. Această fantezie este folosită ca scuză pentru cea mai mare înșelăciune corporatistă din istorie taxele pe carbon aduc averi foarte mult celor foarte bogați, în timp ce cetățenii noștri îngheață de frig. Vorbim în continuare de niște obiective pe care nu, nu le putem atinge și în timp ce noi vorbim, cetățenii noștri mor unul câte unul. Există un termen legal pentru ceea ce se întâmplă acum și anume ucidere din culpă la nivel de corporație. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Acum am ajuns la procedura de luări spontane a cuvântului. Am 12 vorbitori pe listă. 12 doresc să ia cuvântul, 6 vor avea cuvântul, domnul Kelly. Sunt uh, foarte încântat uh, cu direcția și tonul acestei dezbateri și al celei anterioare și cred că raportarea și uh, comisarul au adus contribuții înțelepte și raționale. Desigur, Europa trebuie să pună competitivitatea în centrul uh, atenției sale și, desigur, dacă dorim o Europa competitivă, avem nevoie de energie la prețuri uh, convenabile. Avem nevoie de o varietate de surse energetice și trebuie să avem o minte deschisă în legătură cu sursele disponibile. Am dori să avem mai multe energii regenerabile, asta poate să se întâmple, dar asta nu exclude restul uh, Trebuie să avem uh, puțin bun simț și să ne dăm seama că e nevoie de un mix energetic. M-a încântat să o aud pe raportoare expunând că nu trebuie să avem o abordare prea dogmatică. Trebuie să recunoaștem că tehnologia se îmbunătățește în permanență și de aceea trebuie să avem o minte deschisă și să abordăm diferite chestiuni care pot să pună probleme acum, dar pot să devină uh, prietenoase cu mediul și o soluție rațională în viitor. Vă mulțumesc foarte mult!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 Numai cu libertate putem să controlăm viitorul. O politică pe termen lung ne va permite să ne găsim poziția pe piața mondială a energiei și industriei și pe piața eficienței energetice. Noi uh, trebuie să facem ca Europa să fie mai competitivă în acest domeniu energetic. Toată această politică energetică are legătură cu chestiunile sociale pentru că ne va afecta viața în viitor. De aceea trebuie să ne asigurăm că prețurile la consumatori sunt echitabile și trebuie să găsim mecanisme nediscriminatorii pentru a contracara uh, creșterile inevitabile de prețuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Pașca, vă rog. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. V období rokov... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În primul deceniu al acestui mileniu, statele europene au plătit aproximativ 200 miliarde de dolari anual în medie. An, acum 2 ani, în 2011, această sumă a crescut la 488 de miliarde de dolari, cu toate că s-au luat măsuri structurale în Uniunea Europeană, nu am reușit să ajungem la o eficiență energetică îmbunătățită în ceea ce privește industriile producătoare, dar și în ceea ce privește consumul energetic al gospodăriilor. Uniunea Europeană este foarte dependentă de importurile energetice. Acest lucru ne arată că ar trebui să fim mai eficienți în ceea ce privește energia. Accept uh, obiectivele propuse de comisie și anume să se crească proporția energiilor regenerabile la 55% până în 2015. 50. Cred că în momentul actual, mai ales pentru previziune pe termen lung, trebuie să ne bazăm pe capacitățile pe care le avem, să ne bazăm mai mult pe propriile resurse de combustibil. Mulțumesc! Mulțumesc, știm cât de realiste sunt deja Uh, obiectivele puse. Doar 60% din reduceri se pot face în transport, așa că ar trebui să urmeze o industrie fără emisii de dioxid de carbon, spune domnul Mölzer. Trebuie să vedem cum putem să uh, introducem aici energia atomică. Însă am văzut care este prețul acestea prin cele întâmplate la Fukushima. Apoi, a, nu s-a vorbit de mult despre costurile pe care le presupune toate aceste tehnologie energetică. Apoi, s-a vorbit despre testele pentru aceste centrale nucleare, însă nu se știu exact consecințele. Energiile regenerabile nu sunt soluția pentru tot ceea ce se întâmplă

Domnul Ares. Alves. Domnul Alves, vă rog. Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să subliniez importanța uh, de a extinde această strategie la întreg teritoriul european, așa cum se evidențiază în raport. Trebuie să facem față provocărilor uh, cu care se confruntă sistemele energetice din regiunile mm, ultraperiferice sau din insule. Avem uh, insule foarte izolate, aflate la o distanță mare de Uniunea Europeană și de aceea trebuie să fim conștienți că avem nevoie de abordări mai specifice pentru a găsi răspunsuri potrivite la aceste probleme specifice specifice. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că extindem uh, și că valorificăm uh, potențialul energiilor regenerabile. Observăm acest lucru în insulele Azore, unde energiile regenerabile se dezvoltă rapid și unde s-au depășit deja țintele stabilite pentru 2020. În momentul de față, energia politică pe care o avem este mult prea standardizată. Este un lucru pe care va trebui să încercăm să-l rezolvăm în uh, foaia de parcurs uh, energetică pentru 2050. Mulțumesc foarte mult. Domnul comisar, acum, vă rog, aveți cuvântul pentru a formula concluziile din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați europarlamentari. Permiteți-mi să răspund pe scurt la reacțiile dumneavoastră. În primul rând, eficiența energetică. Da, cred că avem niște porți deschise. Da, un cel bun a fost de cel 20% eficiență energetică în Uniunea Europeană. Însă, ce nu e corect? Momentul. Dacă e acum momentul potrivit să propunem o asemenea țintă. Pe moment, noi verificăm dacă statele membre au pus în aplicare directiva în cauză. În ceea ce privește economisirea energetică, avem, așteptăm cu nerăbdare anul 2020, anul 2030. Apoi să vedem ce se întâmplă cu celelalte măsuri, etichetarea, ecodesignul, măsurile care sunt luate la nivel de state membre și nu date de comisie. Mandatul nostru a, conține și o progno, elaborarea unei, prodog, unei prognoze să, să vedem în cât timp statele membre pot să pună în aplicare ceea ce s-a stabilit și dacă vom ajunge cu măsurile pe care le avem să, să îndeplinim obiectivele pentru 2020 sau e nevoie să le prelungim până în alți ani. Apoi, acesta, atunci vom ajunge în punctul în care putem vorbi de un nou obiectiv în ceea ce privește eficiența energetică. E nevoie de o analiză la nivel european, să vedem cât de eficientă este directiva pe care o avem, cum arată planurile luate la nivel de state membre. Dacă vom avea succes, atunci vom vedea, probabil anul 2050 se va transforma în anul 2030 în ceea ce privește niște obiective obligatorii și ambiționate pentru energie. În al doilea rând, gazele de șist. Suntem cu toții de acord că gazul are un rol foarte important în mixul energetic global și european și va juca acest rol important și pe viitor. Gazul este mai disponibil decât petrolul. Acesta e unul din motive. Apoi, gazul este mai ecologic atât în ceea ce privește activitățile industriale, cât și în ceea ce privește producția de curent, față de exemplu de cărbune, care nu este atât de ecologic. Apoi, Gazul este foarte flexibil și ar fi un partener foarte bun și pentru energie, energiile regenerabile. Când nu există vânt, nu există soare, atunci gazul este cel care stă la dispoziție pentru producerea de căldură, de exemplu. Se folosesc peste 500 de mii de metri cub de gaz, de miliarde de metri cub de gaz. În prognoza noastră, acesta va crește până la 600 de miliarde de metri cub de gaz pe an. Încă mai avem mijloace să producem noi gaz. Și mă refer aici la Irlanda și la Răgatul Unit. În ceea ce privește producția convențională de gaz în Europa, Prognoza noastră ne spune că până în 2030 acestea vor fi epuizate. Și atunci ce vom face? Vom importa 100% gaz din Rusia, Norvegia, din Algeria, Nigeria, Qatar, Coridorul Sudic. Vrem să depindem 100% de importuri? Știm foarte bine că în Siberia, în zona arctică, în Nigeria, în Algeria, există aceleași riscuri de mediu. Știm că condițiile de lucru pentru muncitori în Siberia nu sunt tocmai cele mai bune. Și apoi să ne dorim doar să obținem acest gaz și atât și să nu ținem cont de ceea ce se întâmplă cu mediul în aceste regiuni, în Siberia și așa mai departe și să nu ținem cont de ce se întâmplă cu muncitorii de acolo? Eu cred că nu putem să gândim așa. Trebuie să ținem cont de ce se întâmplă bine și ce se întâmplă prost în America. Gazul de șist. Acele țări care vor să-l folosească trebuie să ne demonstreze că vor folosi cele mai bune condiții pentru producerea acestui tip de gaz. De eu cred că geologii sunt cei care trebuie să discute aceste teme, să vedem cum se poate proteja natura, resursele de apă și apoi să vedem ce fel de potențial reprezintă pentru noi gazul de șist. Aceasta ar trebui să fie ambiția noastră europeană. Vorbim aici de Polonia, de statele Baltice, de Regatul Unit, care trebuie să țină cont de o filozofie europeană. Dacă vorbim doar de 10%, 50% de, sau 50% din gaz de care are nevoie Europa din producție proprie, atunci vom putea să contracarăm această tendință de a deveni dependenți pe viitor de ei. Dacă există anumite cantități din gazul de șist care ne pot ajuta față de partenerii ruși, vom vedea cum le putem folosi. Am discutat foarte mult cu Moscova și aceștia își pun probleme în ceea ce privește această nouă tehnologie de folosire a gazului de șist. Apoi, Ucraina nu va deveni doar o, un stat de tranzit pentru gazul rusesc, ci și o țară producătoare de gaz de șist care exportă acest gaz în Europa. În acest subiect e nevoie de deschidere. Nu sunt euforic când vorbesc despre toate acestea. Vorbesc despre o deschidere politică și de cercetare, dar e nevoie de proiecte care să ne demonstreze clar avantajele și consecințele. Prețurile energetice. Aici e nevoie de o discuție mai lungă. Pe de o parte, niște prețuri ridicate la energie sunt bune pentru că sunt un factor foarte bun și foarte important pentru economisirea de energie. Consumatorul, dacă se confruntă cu prețuri mari, devine mai atent. E mai atent în consumul pe care îl are și în ceea ce privește energia și căldura. Sărăcia energetică nu mai e de mult un termen necunoscut. Există un număr în creștere de cetățeni europeni care nu își mai permit să își plătească facturile la curent, gaz și multe altele. În coșul de cumpărături trebuie să intervină și energia pentru că joacă un rol tot mai important. Cât despre prețuri reglementate, nu cred că acestea sunt bune. E nevoie de prețuri pe piață care trebuie să fie acceptate. Trebuie să funcționeze în continuare și piața de retail. În 20 din statele membre există un preț al energiei care este reglementat, dar care nu corespunde prețului real. În Spania există această problemă, există aceste prețuri reglementate și s-a ajuns la un deficit uriaș în acest moment de 29 de miliarde de euro. și noi dorim să încurajăm în continuare energiile regenerabile. Nu există niciun fel de presiune împotriva folosirea acestor tipuri de energii regenerabile. Apoi, dacă ne uităm la programul pentru 2020, tehnologiile de economisire joacă un rol foarte important. Calitatea rețelelor energetice joacă și ea un rol foarte important. Joi am fost în Islanda unde am văzut niște proiecte foarte interesante în ceea ce privește energia. Mulțumim, mulțumim, spune domnul președinte. Și acum, doamna Țavela, doamna raportor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ați spus în legătură cu politica europenilor faptul că nu dau atenție condițiilor în care se face extracția în alte țări, țările din care facem importuri. Așa cum spun în America, asta nu mă privește pe mine, nu se află în ograda mea. Ceea ce am încercat să fac în acest raport este să încerc să pun la oaltă câteva puncte de vedere care merg în aceeași direcție, să încerc să găsesc o cale de mijloc. De aceea avem un raport atât de voluminos. În ceea ce privește uh, eficiența energetică și economiile de energie, le menționăm în raport și am uh, sugerat ca acestea să facă parte din programele naționale de școlarizare, astfel încât economisirea energiei să înceapă de, de la baza societății, de la oamenii de rând. Cu acest raport sperăm să avem o poziție clară în ceea ce privește politica energetică din partea Comisiei până în anul 2030 Sperăm că vom avea un raport al Comisiei care să stabilească niște obiective clare, simple, care să vorbească despre viitorul diferitelor forme de energie în Europa, astfel încât cetățenii Europei să uh, știe și investitorii și companiile să știe care este perspectiva energetică pe care se vor axa în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Cu asta s-a închis acest punct de dezbatere. Trecem la următorul punct și anume valorile de risc și securitate ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană, așa numitele testele de stres. Și